Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, please take your seats. Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să vă așezați. Avem acum uh, prima reuniune împreună cu sede pentru pregătirea acestui raport. Este o procedură comună cu Comisia de la Bugete. Îl salut pe colegul meu, Jean Artu. Aveți câteva cuvinte de spus? Sinon, mă rejoins du travail qui a doar uh, îmi doresc să mă bucur de ceea ce am uh, realizat împreună cu Comisia AFET. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Raportorii doresc să facă comentarii? Nu, domnule Teran? Doriți să spuneți ceva? Nu. Foarte bine. Compromisul 1. Pentru? Dagegen. Împotrivă? Bună dimineața, spune președintele. <laughs> Compromis Kompromiss 1. Compromisul 1. Cine este pentru? The man we're talking about and which is not... E vorba de punctul 1 de pe ordinea de zi, uh, proiectul de raport în ceea ce privește finanțarea politicii comune de securitate și apărare. Vai, îmi cer scuze pentru asta. Compromisul 1. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru împotrivă. 26-27 pentru împotrivă, abțineri se resping. 28 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 30 pentru, împotrivă, încă o dată, 30 pentru, Împotrivă. Verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă cu 31 de voturi la 25. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Probabil aceeași majoritate. S-a închis votul. Domnule Fleckenstein, ce aviz dați? Se adoptă acest amendament. Antrag 33 hat hier 33 a fost acoperit. Compromisul 3 pentru Am uitat 32. Amendamentul 32. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 43. Uh, pentru împotriva abțineri se respinge. 44. Vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Deci, uh, de-abia prima parte a amendamentului doamnei Gresle a fost adoptată. 45. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 46. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 47. Pentru. împotriva abțineri se respinge. 48. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 49. Pentru. împotriva Abțineri se respinge. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 36 și se adoptă cu 26, se respinge, mă scuzați, cu 42 de voturi la 26. Für die Geschichtsschreibung. 53. Dafür. 53 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 56. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 57. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 58. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 60. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 61. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 62. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 66. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 68. Pentru. Împotriva ține se adoptă. 69 pentru. Împotrivă. Obțineri verifică Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se respinge cu 36 la 32. 70 pentru Împotrivă. Abțineri se respinge. și unu vot pe părți prima parte pentru. Împotrivă, abține. Se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Probabil se respinge, dar haideți să verificăm. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis Mit 32. Se respinge cu 41 la 32. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 74 în două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă. Verificăm. Mit 30 zu 45 abgelehnt. Se respinge. 75 dafür. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76 dafür dagegen, enthalten. 77 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm. Wer den Scheck gerufen? Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se adoptă cu 49 la 22. Cine a fost? Cine a strigat verificare? Trebuia să mă gândesc că dumneavoastră. Trebuia să mă gândesc. 78. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 79. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 80. Pentru. Ba nu, acestea, acestea este caduc, caduc și trecem la 82. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru abțineri împotrivă se adoptă. 101 pentru împotrivă abțineri se respinge. 102 și 103 pentru împotrivă abțineri se respinge. 104 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 105 pentru împotrivă abțineri se respinge. 106 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 107. Pentru. Tocmai ce am votat. 106. Tocmai ce l-am votat. 107. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 108-109 pentru. Împotrivă. Abțineri se resping. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 115 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 116 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 117 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 118 pentru. Cu amendament oral. Împotriva abțineri se adoptă. 119 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 120 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 121 pentru. împotriva Abțineri se respinge. 122 pentru. 122 pentru. împotriva Abțineri se respinge. 123 pentru. împotriva Abțineri se respinge. 124 pentru, împotrivă, Aține, se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 127 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 129 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 130 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verifică. S-a închis votul. Se adoptă cu 41 la 36. 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Nu mi-e clar. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge cu 43 la 32. Ce amendament a fost acesta? Deci se respinge amendamentul 9. 8. 8. Așa că suntem acum la amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum avem votul electronic. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. Danke, votul. Și se adoptă cu 54 de voturi pentru 23 împotrivă și 2 abține. Wer? Mr. Cuzo. Domnul Cuzo. Simplemente para decir que el GUE NGL a votat contra. Doresc doar să spun că GUE NGL a votat împotrivă pentru că nu sprijinim finanțarea politicii comune de securitate și apărare. De aceea um, avem o poziție minoritară. Vă mulțumesc. Aveți dreptul să votați astfel. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și aș dori să mulțumesc foarte mult colegilor de la Comisia pentru Bugete. Domnule președinte Artui, doriți să mai luați cuvântul? Aș dori să salut uh, tot ceea ce au făcut raportorii noștri și mă bucur de calitatea relațiilor între comisiile noastre.